Le micro est branché, oui. L'ordre du jour appelle la recommandation pour la deuxième... Deci, uh, dezbatem acum recomandarea pentru a doua lectură a raportului uh, Avril 2 în ceea ce este stabilirea limitelor rezidurilor substanțelor farmacologice active în alimentele de origine animală și dau cuvântul raportorului, doamna Avril 2, 4 minute. Mulțumesc. Aș vrea, domnule președinte, domnule comisar, să încep să mulțumesc raportorilor din umbră și președinției franceze pentru că a favorizat -o un acord în uh, a doua lectură. Este o propunere foarte tehnică care vrea să actualizeze regimul comunitar existent pentru a proteja uh, sănătatea publică și pentru a-i proteja pe consumator față de uh, expunerea la reziduri de substanțe farmacologic active. Acest lucru se uh, realizează prin stabilirea unor praguri maxime, MRL-uri, pentru astfel de substanțe și prin interdicția substanțelor care nu sunt sigure sau uh, al căror profil științific nu poate, uh, al căror profil nu poate fi stabilit în mod științific. Uh, consumatorii uh, sunt uh, protejați prin stabilirea unor perioade de retragere și prin controle în abatoare am ajuns la un acord în ceea ce privește problemele cheie. În primul rând, extraborarea MRL-urilor, um, de la o specie la alta, apoi uh, adoptarea în cadrul uh, UE, uh, în cadrul Codex Alimentariu a nivelor maxime admise. Domnule președinte, am reușit să clarificăm măsurile care trebuie să fie luate în legătură cu substanțele neautorizate din alimente produse în Uniunea Europeană sau importante, importate din terțe țări am numit acestea uh, puncte de referință de acțiune și anume uh, control, uh, controlele care trebuie făcute pentru substanțele neautorizate. Stabilirea LMR-urilor pentru produse, cum ar fi dezinfectanții utilizați în mediul animal, au fost utilizați, în special în ceea ce privește aspectele financiare ale autorizărilor stabilirea uh, LMR-urilor uh, din substanțele farmacologiile active uh, presupune studii de metabolism și farmacologice. E vorba de speciile minore și piața veterinară pentru acestea este mică Stabilirea unui astfel de prag trebuie, este primul pas uh, care trebuie făcut înainte de a face o cerere uh, autorităților de autorizare. Aceste, uh, această problemă este trebuie să fie rezolvată pentru că creează probleme legate de bunăstarea animalelor și siguranța alimentelor. În conformitate cu uh, legislația actuală, suntem forțați de multe ori să recurgem la medicamente care nu sunt neautorizate. Trebuie să uh, avem și o perioadă de retragere pentru aceste medicamente. Agenția pentru Medicamente Veterinare stabilește aceste eh, limite eh, cu prudență. În 1997, după 5 eh, ani de experiență, au fost revizuite toate aceste limite maxime de reziduri și de multe ori aceste limite sunt similare sau foarte apropiate între diferite tipuri de reziduri. Uh, aceste studii s-au făcut uh, pe uh, toate tipuri, toate categoriile de animale unde este prezent, sunt prezente salmonidele. În 2008, după 8 ani de experiență, s-au emis noi linii directoare sunt, uh, este descris o abordare bazată pe risc a acestor uh, limite uh, maxime de reziduri. Aceste linii directoare permit extrabolarea la, de la trei specii la toate speciile. Textul oferă o bază juridică pentru actuala practică de extrapolare în interesul veterinarilor nu există um, medici, uh, medicamente pentru ecvide și de asemenea există și uh, acest uh, criteriu al uh, avantajelor uh, clinice în împrejurări bine definite, anumite produse folosite la ecvide uh, nu vor avea limite maxime uh, de reziduri, ci vor avea o perioadă de retragere de șase luni. Îmi amintesc că am discutat uh, câteva, cu câteva luni în urmă revizuirea directivei privind medicamentele pentru uz veterinar. Mulțumesc. Îl ascultăm pe domnul comisar. Herr Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni europarlamentari, revizuirea legislației privind limitele maxime de reziduri ale unor substanțe active farmacologice în alimentele de origine animală constituie o inițiativă importantă pentru Comisia Europeană. Ea urmărește să protejeze pe consumator de rezidurile farmacologice în alimente și în același timp să îmbunătățească um, medicația pentru um, sectorul zootehnic. Consiliul și Parlamentul în octombrie anul trecut, pe 21 octombrie, au ajuns la un acord care își găsește uh, substanța în uh, documentul care se află în fața noastră. Există o poziție comună a Parlamentului, a Consiliului și Comisiei. Sunt foarte bucuros că uh, la nivelul Comisiei amendamentele din Parlamentul European și din partea Consiliului au putut să fie preluate pentru că uh, au păstrat spiritul și substanța propunerii inițiale a Comisiei. Pe 8 ianuarie, eh, Comisia a, și-a exprimat sprijinul pentru comunicarea făcută de Parlament, iar acum vom putea să ducem la bun sfârșit acest dosar înainte de eh, încheierea perioadei legislative a Parlamentului ne vom baza pe acest punct de vedere comun și uh, cei care uh, lucrează în acest domeniu vor putea să desfășoare o activitate mai bună în interesul sănătății animalelor și în același timp în interesul consumatorilor alimentelor. Toată lumea aștepta cu nerăbdare uh, modificarea legislației privind rezidurile farmacologice și sunt uh, încrezător că uh, prin soluția găsită de noi în comun vom satisface acest interes sunt conștiente uh, importanța ca medicamentele pentru sectorul zootehnic să fie disponibile, în același timp însă um, vom urmări modul în care uh, rezidurile farmacologice uh, se regăsesc în originile animale. Iar noi în anul 2010 vom uh, verifica realitatea din acest domeniu și unde va fi necesar vom face niște propuneri de um, îmbunătățire. Îi mulțumesc doamnei Doyle și uh, eforturilor neobosite pe care doamna Doyle le-a întreprins pentru uh, găsirea unei poziții comune în această problemă uh, deosebit de importantă pentru noi toți. Mulțumesc încă o dată. În principiu, avem acum procedura intervențiilor spontane. Nu trebuie să țineți cont de ecran care pare puțin obosit. Deci nu există procedură de intervenție spontană Am, un principiu, uh, am uh, cerut domnului comisar să răspundă uh, la astfel de intervenții, deci o să o rog pe doamna raportor să tragă concluziile. Mulțumesc! Domnule președinte, îmi uh, aranjez puțin notele. Este un amendament pe care nu pot să îl susțin pentru că ar crea un impas juridic. dacă uh, nu poți să administrezi un uh, medicament unui animal Uh, atunci nici nu se poate realiza uh, testul uh, Cred că trebuie revizuită directiva privind uh, uh, medicamentele de uz veterinar, pentru că acolo avem o problemă majoră, și anume disponibilitatea unei uh, game de medicamente pentru tratarea, tratamentul animalelor. În această perioadă s-au făcut eforturi de diferite grupuri de interes, inclusiv de autoritățile de reglementare, pentru a rezolva problema disponibilității medicamentelor medicamentelor. În ciuda acestor eforturi, situația se deteriorează. Uh, lipsa unor uh, medicamente autorizate uh, amenință bunăstarea animalelor și sănătatea uh, oamenilor. Dacă animalele nu sunt tratate sau sunt tratate cu un medicament uh, neautorizat, asta implică uh, apariția unor zoonoze în rândul animalelor cu impact asupra sănătății oamenilor lipsa medicamentelor poate să aibă un impact asupra economiilor rurale. Uh, un uh, efect uh, este cel asupra polenizării. Totuși, domnule președinte, nu numai că aceste probleme au uh, implicații transfrontaliere asupra bunăstării animalelor, ci subminează capacitatea Uniunii Europene de a îndeplini criteriile din agenda de la Lisabona și Uh, să atragă uh, cercetarea și investițiile în domeniul uh, farmaceutic. Mulțumesc tuturor și în mod deosebit domnului comisar pentru colaborarea la acest raport. Mulțumesc, doamna Doyle. Votul va avea loc mâine, joi. Acum uh, avem prezentarea succintă a raportului domnului Hanu Takula privind educația copiilor migranților. Dau cuvântul raportorului pentru patru minute.